Declar deschisă ședința noastră de astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi este programul președinției uh, Elene, declarație a Consiliului și a Comisiei cu privire la programul de activitate al președinției Elene.